Bună dimineața tuturor! După cum știți, am amânat votul pe raportul lui Arlene McCarthy, așa că nu mai suntem presați de timp. Așa că suntem la punctul 7. Acum alegerea vicepreședintului și dau cuvântul Elisei. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, am să vorbesc în limba engleză, spune vorbitoare, ca să meargă lucrurile mai repede. Aș dori să vă informez că avem o nouă colegă, Madeleine Misi, care e devine membru supleant odată cu plecarea lui Eduardo Sicluna. Aș propune ca dânsa să ia locul lui Eduardo Sicluna și aș dori ca toți colegii din comisie să confirme propunerea. Întreb acum dacă dorește să mai intervină cineva pe această temă sau putem trece la vot prin aclamare. Aplauze toată lumea. Mulțumesc, spune doamna președinte. I think at this point we, we invite you to come on a walk up here and, and take your, your seat. Vă rugăm, stimată colegă, să vă luați locul atunci. This is your walk of honor. Welcome. Iată momentul dumneavoastră festiv. Bun venit! We don't need to talk about this. Okay, so we're Oh, champagne. No, we haven't got champagne. Champagne, nici vorbă, n-avem champagne nu cu bugetul de astăzi al Parlamentului. O să trecem acum o să trecem acum votul. E, e, mă întreb adesea dacă e un conflict de interese, dacă prezidez votul pe propriul meu aviz. Uh, dar să mergem mai departe, vedeți, e punctul 9 în ordinea de zi. Nu o să mai testăm echipamentul. Aliniatul 1, amendamentul 1, trecem direct la vot. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 2. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul compatibil 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru împotriva abțineri cred că se adoptă. Am să verific. Trebuie să adăugați și votul meu. Votăm la 5. Votăm la 5. Vot e deschis. Și mai adăugăm un plus pentru că votez și eu. Închid acum votul. Probabil mi s-a anulat al meu cu al tău. Atunci închidem votul. Respins. Amendamentul 6 pentru, împotrivă abțineri se adoptă amendamentul 7 pentru, împotriva, verificăm și aici. Dacă ne uităm la grupe, ar fi respins, s-ar adopta, dar după prezență s-ar putea să fie respins. Să vedem. Încă un vot pentru. Votul e închis acum și e respins. Amendamentul 8 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum În ciuda ce se spune pe lista de vot, trecem la compromisul B. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Asta înseamnă că trecem la amendamentul 15, vot pe părți, prima parte. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cred că în partea a doua am votat o chestiune care de fapt e imposibilă. Asta între altele. 16 eh, cu amendament oral. Se opune cineva la amendamentul oral? Atunci, cu amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30, amendamentul 30, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum votăm electronic pe întregul text în forma modificată. Se va adăuga un vot la sfârșit pentru, dar cine este pentru? Votați acum. 38 pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri. Vă mulțumesc. Am spus că vom decide ce facem în materie de TTF. După discuție de până acum, înțeleg că raportarea e dispusă să amâne votul până pe 17-18 iunie, cu speranța că până atunci vom ajunge la un acord. Dânsa ne-a rugat să mergem apoi în plenară în iulie. Nu cred că se va putea asta, nu putem accepta această condiționalitate iunie-iulie și în plus conferința președinților decide în ultimă instanță ce intră în plenară și ce nu. Noi vom amâna votul până atunci, însă sperăm că se vor face progresele dorite. Dacă nu se fac progrese, atunci va trebui să reanalizăm chestiunea. Atunci să sper că toate partidele reprezentate aici vor încerca să coopereze și să ajungă la un rezultat și, sigur, s-ar putea să revenim cu ea în comisie dacă situația e de așa natură încât nu putem vota sau nu putem trece în plenară. Domnul Podimata dorea să intervină. Udo, vrei să vorbești primul? Atunci îi dăm cuvântul lui Ani Podimata. Dacă e nevoie, putem vota chiar acum aici. Să vedem, să decidem prin vot ce facem. Asta am spus și ieri. Dacă e cazul, asta facem. Doamna Podimata. Yes, uh, thank you, Chair. Da, mulțumesc, doamnă președinte. După cum ați spunea și dumneavoastră, am ajuns la un acord pentru amânarea votului în Comisia Econ până pe data de 17 iunie Asta ne mai dă o marjă de manevră pentru a încerca să ajungem la un compromis. Cu toate acestea, însă, consider că discuția pe marginea acestei taxe se poartă deja de vreo trei ani de zile. Prin urmare, mi se pare absolut fezabil să obținem un acord până pe data de 17, astfel încât să putem vota în plenară înainte de vacanța de vară. Vreau să subliniez doar că acest obiectiv de a reuși să votăm în plenar înainte de vacanța de vară este foarte important pentru noi. Udo, ai solicitat și tu să intervii. Da, doamnă președinte, voiam să vă rog să ne explicați puțin ceva. Se spunea că nu trebuie să facem voturi uh, condiționate. Eu știu însă că există multe proceduri în care raportorii au ajuns la un acord cu raportorii din umbră uh, și cu, dacă nu se ajunge la un numitor comun până la data D, atunci uh, se iau decizie cu privire la plenară sau nu. M-a minunat puțin poziția dumneavoastră și cred că nu ar trebui să limităm raportorul. El are libertatea de a dispune până la urmă ce se întâmplă cu raportul, mai ales în ceea ce privește alegerea datei votului. Acesta este un mijloc de a consolida poziția Parlamentului până la urmă. I, understand what you say, but of course... Înțeleg ce spui, însă uh, data uh, poate nu a fost cea mai bună pentru raportor. Marcus. Mulțumesc. Nu ar trebui să complicăm lucrurile mai mult decât e nevoie. Toată lumea știe cum se formează ordinea de zi și dacă grupurile politice sunt de acord cu propunerea uh, raportoarei, atunci Ehm, se merge mai departe, deci nu e o surpriză că el în plenară în iulie. Nu știu de ce trebuie să uh, facem din țânțar armăsar de data aceasta. So I, what I... În regulă, atunci sugerez următoarele, să amânăm uh, până la reuniunea uh, Comisiei de pe 17 și 18 și sperăm să putem vota atunci în Comisie. Uh, însă dacă avem uh, probleme, mai putem discuta chestiunea atunci sau înainte de acest moment. Însă ideea ar fi să votăm totuși la acel uh, moment. Mai e timp, uh, așadar, după aceea să ajungem în plenara din iulie. Dacă nu reușim însă să ajungem la condiții optime de vot, mai discutăm problema. Imediat ne vom întâlni cu comisarul Almunia la 10 și 30 de minute. Prin urmare, mai avem o pauză de 10 minute până când comisarul Almunia sosește. Vă mulțumesc!

Okay.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 right, uh, we can recommence. I'm, very happy. Putem să începem. Mă bucur să salut aici prezența domnului comisar uh, Almunia. Dâncul e întotdeauna foarte dornic să vină să ne întâlnească. De obicei, însă, problema ține de noi. Nu avem suficient timp în cadrul comisiei noastre în care să ne întâlnim cu dânsul, însă mă bucur că este prezent acum aici. Vom urma formatul obișnuit al schimbului de uh, opinii, adică Domnul comisar ni se va adresa mai întâi, după care vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri uh, pe sloturi de 5 minute. Uh, probabil uh, aveți 10 minute la dispoziție, domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați uh, eurodeputați, doamnelor și domnilor. Aș dori să mulțumesc Comisiei uh, Econ și președintei sale pentru că mi-a dat din nou această ocazie să prezint în fața dumneavoastră uh, raportul de activitate anual pe 2012. Anul trecut, punerea în aplicare a continuat să um, presupună un mediu dificil de la începutul crizei economice în Europa ne confruntăm cu această problemă și încercăm uh, să facem față uh, consecințelor uh, adânci economice, politice și sociale ale celor întâmplate în 2007, dar mai ales în 2008. Oricum, uh, am încercat uh, să um, completăm uh, legislația pe concurență cât se poate de repede și ne-am asumat anumite angajamente în ceea ce privește legile antitrust și um, ajutorul de stat. Împreună cu activitatea de reglementare uh, a Comisiei, uh, am încercat uh, să oferim mai multe uh, oportunități de alegere uh, consumatorilor și uh, prețuri reduse. Uh, Uh, oricum, uh, putem să vedem ce se întâmplă în uh, sectoare care sunt considerate ca fiind vitale pentru o economie modernă, de exemplu, serviciile um, precum gazul, telecomunicațiile, electricitatea, sectoarele financiare și așa mai departe, însă mă voi referi la ele mai târziu. Anul trecut însă am putut demonstra hotărârea noastră de a ne adapta politicile, de a schimba contextul economic pentru ca statele uh, membre să poată să uh, facă cât mai multe cu uh, banii puțin pe care au la dispoziție. Am început să modernizăm o strategie și în legătură cu asta vă vom da anumite actualizări. Dorim să prezentăm formal o strategie în legătură cu executarea privată, punerea aplicare la nivel privat. În ceea ce privește aplicarea regulilor ajutorului de stat pentru băncile aflate în dificultate, ca și contribuție la un sector uh, financiar mai transparent. Uh, am făcut și aici uh, eforturi, doar completarea unii bancare, inclusiv existența unei singure autorități de rezoluție, ne va oferi cadrul care să ne permită după aceea să lăsăm în urmă toate necazurile. Între timp, Parlamentul împreună cu Consiliul se apropie de adoptarea noii legislații în legătură cu recuperarea băncilor și rezoluția. Este un pas semnificativ înainte permite și asigură tranziția către un alt tip de uh, stat la nivelul uh, Uniunii Europene și la nivelul uh, zonei euro. Sunt ajutoare de stat și norme în acest domeniu care însoțesc cadrul de reglementare, prin urmare vom avea un nou cadru cu totul. Las, anul trecut am um, luat 19 decizii uh, Uh, și aici am intervenit mai ales la nivelul uh, ajutorului de stat pentru sectorul financiar. De la introducerea acestui cadru pentru criză am uh, luat 62 de decizii decizii de restructurare și de lichidare, printre altele, și mai avem 28 de cazuri în curs, cum se spune. Printre decizii luate anul trecut, dați-mi voie să le amintesc pe cele care vizează restructurarea întregului sector bancar din Spania, Uh, și aceste decizii au fost speciale pentru că au fost luate pe baza membranului de înțelegere care a fost uh, semnat în iulie anul trecut. Uh, toate deciziile relevante au presupus două bănci regionale germane și Dexia, de asemenea și banche. În ceea ce privește revizuirea pachetului pentru fuziuni, poate vă aduceți aminte um, cele mai relevante decizii anul trecut, și anume interzicerea uh, uh, fuziunii uh, între Euronext și o bancă germană. Apoi continuăm cu companii de card de credit și um, taxele percepute de acestea. Luna trecută am deschis investigații formale în legătură cu anumite aspecte ale acțiunilor Mastercard din acest uh, sector, iar acum două săptămâni Visa Europe uh, a oferit uh, reducerea taxelor pentru cardurile de credit, astfel concurența a devenit mai facilă. Comisia și-a continuat activitatea și în legătură cu două investigații antitrust deschise în 2011 piața uh, swapurilor pe risc de uh, credit uh, și uh, anumite acțiuni care implicau mai multe bănci și brokeri. Apoi ne-am deschis uh, spre piața uh, energiei, uh, am analizat anumite cazuri suspecte care vizau um, țițeiul mai degrabă. În aceste anchete, ca și în cazul Libor, Obiectivul nostru este să ne asigurăm că uh, companiile nu s-au înțeles printr-un sistem de raportare să manipuleze prețurile. Un alt caz important în sectorul energetic uh, uh, implică Gazprom am început anumite proceduri împotriva Gazprom anul trecut. În ceea ce privește piața energetică, e clar că reglementările de aici merg mână-mână cu reglementările altor sectoare uh, de activitate ale Comisiei. Pentru anul viitor, uh, sectorul uh, energetic va fi mai bine reglementat, ceea ce s-a um, conchis și la uh, Consiliul uh, de la Bruxelles care s-a desfășurat recent. În ceea ce privește Telecom, uh, anul uh, trecut uh, am avut un caz care a implicat Telefonica și uh, uh, telefonia, uh, Compania Națională de Telefonie din uh, uh Portugalia, de asemenea și Orange. În decembrie, Comisia uh, a aprobat orientările pentru mm, internetul de uh, bandă largă și noua generație de uh, Uh, infrastructură uh, din acest domeniu. Oricum, uh, ne bazăm foarte mult pe piețe competitive și inovatoare în sectorul digital și dați-mi voie să subliniez două decizii pe care le-am luat anul trecut în legătură cu un caz care încă este în curs. În ceea ce privește deciziile noastre în legătură cu cărțile electronice, am acceptat angajamentele uh, luate de Apple și uh, de patru uh, edituri majore. În industria muzicală, care este o parte tot mai sporită a economiei digitale, am fost de acord cu o fuziune între Universal și EMI. Există și un caz antitrust în desfășurare care implică Google este practic o prezentare generală rapidă a acțiunilor noastre întreprinse anul trecut. În ceea ce privește uh, dezvoltările noastre politice, în mai 2012 Comisia a lansat uh, strategia de modernizare a ajutoarelor de stat. Acest proces de reformă uh, este în plin avânt, iar uh, următorii pași vor include uh, orientările pentru ajutor regional, care vor fi adoptate luna viitoare, apoi uh, regulamentele de procedură în legătură cu care Comisia dumneavoastră a adoptat un raport săptămâna trecută, apoi orientările orientările pentru cercetare și inovare, um, orientările pentru um, riscul de capital, um, pentru riscurile de mediu și de asemenea alte orientări pentru uh, domeniul economic uh, care vor fi adoptate până la începutul anului 2014. Sper că majoritatea elementelor care sunt cuprinse în această strategie de modernizare uh, vor fi votate până la finele mandatului dumneavoastră din 2014, în iunie anul viitor. Deci. În ceea ce privește inițiativa uh, împotriva um, um, manevrelor antitrust, pot să spun că voi uh, înainta această uh, propunere colegiului în următoarele săptămâni. Așa cum se indică în raportul dumneavoastră pentru concurență pe 2011, voi prezenta totul pentru adoptare în cadrul procedurii legislative obișnuite. Va fi prima inițiativă în domeniul concurenței și voi fi gata să vă uh, prezint principalele aspecte legate de această propunere imediat după ce uh, Comisia o va prezenta. Uh, sper că voi primi sprijinul Parlamentului și mai ales al acestei comisii pentru a adopta lin această propunere. Atunci când o vom face, vom fi atins două obiective, obiective pe care știu că le împărtășim. Mai întâi, să obținem compensații pentru cei care au fost afectați de încălcarea concurenței competențe și apoi să obținem relații uh, bune uh, pentru a putea aplica așa cum trebuie uh, legile din domeniul concurenței în sectorul public. Ar trebui să revizuim cazurile neproblematice într-o manieră mai prietenoasă cu mediul de afaceri. Ar trebui să trecem așadar printr-o procedură simplificată care să reducă numărul informațiilor care trebuie furnizate de companii în cazuri neproblematice. Asta ar grăbi procesul și ne-ar permite să ne axăm uh, pe uh, fuziunile cele mai problematice. În paralel ne gândim dacă uh, controlul fuziunilor n-ar trebui să fie extins și la întreprinderile care au anumite structuri ale acționarilor pentru a putea uh, aborda așa cum trebuie această problemă. Însă asta înseamnă să modificăm uh, regulamentul european cu privire la fuziuni. Oricum uh, vom vedea în următoarele luni cum am putea să îmbunătățim toate aceste aspecte. Ne gândim și la această reformă potențială care să vizeze și alocarea cazurilor de fuziuni între Comisie și statele membre. Pentru a conchide, ați mi voie să vă spun câte ceva în legătură cu cooperarea cu alte agenții. Anul trecut, Comisia a continuat să acționeze împreună cu autoritățile naționale pentru concurență um, în cadrul rețelei pentru concurență europene pentru a asigura convergența și aplicarea coerentă a regulilor antitrust europene. În ceea ce privește statele terțe, trebuie să spun că cooperarea cu acestea crește. Ultimul exemplu este acordul pe care l-am semnat acum câteva zile uh, cu Comisia pentru Concurență uh, Elvețiană, care uh, trebuie acum să fie ratificată de Parlamentul European și de Parlamentul Elveției. Oricum, trebuie să ne gândim puțin cum cooperăm cu autoritățile pentru concurență din statele terțe dacă nu avem derogări pentru Uh, companiile uh, vizate. Prin urmare, uh, stimate, stimați eurodeputați, avem foarte multe de făcut pentru ca Uniunea Europeană să iasă din criză și pentru a obține o redresare durabilă. Trebuie să rezolvăm problemele de la nivelul sistemului financiar, al datoriilor, trebuie să reducem eforturile și sacrificiile și trebuie să susținem cercetarea, instruirea, inovația și educația. În special, trebuie să fim atenți la completarea proiectului Uniunii Bancare uh, și să ne asigurăm că piața unică va putea funcționa mai eficient. Politicile de uh, concurență reprezintă uh, un aspect esențial în acest mix de politici, pentru că prin punerea aplicare a legilor concurenței putem să dăm frâul liber potențialului uh, adevărat al pieței unice și putem să stimulăm uh, creșterea. Uh, știu că împărtășim aceste viziuni și aceste obiective și de-abia aștept să încercăm să le realizăm împreună, împreună cu dumneavoastră Parlamentul European, prin intermediul unui dialog și prin intermediul relației noastre cu grupul de lucru pentru concurență creat chiar de dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! We'll now move. Mulțumim! Și trecem acum la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Aș ruga pe eurodeputați să încerce să nu depășească două minute în adresarea întrebării. Dacă veți întârzia constant, va trebui să vă întrerup, pentru că altfel nu ne vom încadra în timp. Jean-Paul Gozes, în numele PP. Merci, madame. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Sunt aici, în sală. Văd că vă uitați pierdut. Eu ascult cu uh, interes uh, raportul dumneavoastră de activitate, însă dacă îmi dați voie, aș dori să pun o întrebare care mi se poate părea anecdotică, dar care totuși uh, atinge întreprinderile și percepția conform căreia cetățenii sunt foarte importanți în Europa. În ceea ce privește lupta cu rețelele, Uh, feroase și neferoase, Franța a introdus anumite norme uh, pentru firmele de reciclare a acestor uh, um, um, materiale, mai ales pentru că avem probleme cu căile ferate, care sunt vândute la fier vechi. Din 6 iulie 2011 se uh, interzice plata uh, în uh, monedă uh, pentru cei care duc la reciclat materiale feroase și neferoase. Uh, dacă obiectivul este unul bun, uh, consecința perversă este că legislația nu este aceeași peste tot în statele membre, astfel încât întreprinderile care se uh, regăsesc uh, în zonele de frontieră uh, uh vor uh, Uh, primi materiale care însă vor fi vândute în statele vecine uh, și, prin urmare, aceste produse în continuare vor fi plătite uh, cash. Prin urmare, aș dori să întreb dacă nu cumva Comisia se gândește la armonizarea situației. O întrebare de acest gen a fost adresată și în adunarea națională uh, a Franței, iar ministrul responsabil a spus că ar trebui găsit ceva la nivel european, astfel încât uh, acțiunea împotriva um, delinvenților să poată fi uh, urmărită eficient peste tot în Europa. Este, până la urmă, o poveste anecdotică, dar, pe de altă parte, este o percepție concretă a francezilor asupra Europei. Vă mulțumesc! Merci, Honnêtement. Euh, Mulțumesc, domnule Gozesne, domnul comisar. Sincer, nu pot să vă răspund pentru că consider că uh, această întrebare, oricât de importantă este, uh, ține de un alt uh, uh domeniu, de cel al compatriotului dumneavoastră, Michel Barnier. Domnul Gozes, dacă îmi permiteți, până la urmă, uh, concurența ține de dumneavoastră, uh, așadar uh, e totuși portofoliul de care răspundeți. Mulțumesc, însă nu vreau să mă bag în domeniul unui alt coleg. Well, there is a related point here. Da, dar e un punct de legătură aici. Dacă analizăm utilizarea metalelor ca și o garanție, pentru că mi se pare că poți uh, să obții și venit și o funcție de monopol. Nu știu, poate putem să discutăm mai târziu și să vedem exact în ce măsură pot fi utilizate aceste bunuri drept garanții într-o lume în care este orientată acum profund pe uh, acordarea de uh, garanții. E un lucru interesant la care putem să ne gândim. Există și o bursă pentru aceste bunuri. Să vedem exact cum legiferăm. Elisa Ferreira are cuvântul acum în numele grupului social-democrat. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezență. Aș avea două întrebări. Ambele strâns legate de Uniunea Bancară. E vorba de directiva cu privire la fondul de rezoluție și redresare și uh, apoi e vorba și de autoritatea de rezoluție. Dacă o bancă are active puține și nu poate beneficia de bail-in, în cazul în care ar fi nevoie de o rezoluție bancară, mi se pare că riscul crește foarte mult pentru depozitele la această bancă, comparativ cu situația unei alte bănci unde um, mai există mijloace financiare. Deci e vorba de comparația între băncile în pragul falimentului și băncile uh, mai uh, sigure. Și diferența um, la nivelul plăților care trebuie suportate de aceste bănci în momentul în care uh, apar dificultăți. Băncile sigure, până la urmă, în această ecuație trebuie să plătească mai mult pentru a-i atrage pe depozitari. Și mi se pare că aceasta este o urmare negativă a formării Uniunii Monetare. Mă interesează ce se întâmplă în acest caz. Și apoi e vorba de prevenirea crizelor. Mă interesează ce se formează, ce se formează în politica de concurență, cum putem să facem în așa fel încât uh, statele puternice, solide, să nu trebuiască să facă mereu bailout pentru bănci, pentru că cei care plătesc sunt contribuabili. Băncile uh, din statele mai uh, într-o situație mai precară trebuie să beneficieze de bail-in întotdeauna și e o situație foarte riscantă aceasta. Și până la urmă mi se pare că e exact opusul la ceea ce ne doream de fapt cu Uniunea Bancară. Mulțumesc. El primer punct. Mulțumesc, doamnă Ferreira. Cu privire la primul aspect. Nu știu în ce măsură reușim să controlăm situația cu ajutorul de stat și sunt de acord cu îngrijorarea manifestată de dumneavoastră. Adică, dacă o bancă nu are capital suficient în bilanțul său sau uh, din acțiuni sau nu are pur și simplu instrumente suficiente pentru a absorbi pierderile, atunci se ajunge la această idee de ierarhizare cumva. Uh, depozitele sunt uh, împărțite între cele care nu sunt acoperite de schema de garantare, adică uh, cele sub 100 de mii și cele care uh, nu, de, nu beneficiază de protecție. E o diferență între entitățile financiare, adică cele bănci care, uh, în care există o legătură între active și depozite și există un echilibru perfect. Și există și acele bănci care depind mai puțin de accesul la piață și de situația depozitarilor. Și din această ecuație rezultă mai multe probleme. Am văzut ce s-a întâmplat, de exemplu, în Cipru și vom uh, asista la probleme similare uh, și în viitorul apropiat. Pentru că e nevoie să se intervine pentru a, rezolva problema, pentru a rezolva mă scuzați, problema entităților bancare se pune și problema ajutorului acordat de stat. Și se pune problema cofinanțării rezoluției bancare. Dar, până la urmă, nu la asta se referă ajutorul de stat. Prin definiție, ajutorul de stat e vizat în momentul în care o bancă nu poate să își facă singură rezoluția. E mai degrabă un subiect pentru Parlament și Consiliu, pentru că acum se află în dezbatere între cele două instituții directiva cu privire la redresarea și rezoluția bancară. Poate fi analizată problema și din perspectiva ajutorului de stat. De fapt, ajutorul de stat e, uh, intervine um, în momentul în care mă refer deja la a doua întrebare a dumneavoastră. În procedura de rezoluție, ajutorul de stat controlat intră în joc pentru că utilizăm resurse care pot fi naționale, dintr-un fond de rezoluție. Acolo apare o formă de ajutor de stat. Că e finanțare mixtă, public-privată sau bancară, nici nu contează un fond național de garantare a depozitelor reprezintă de fapt un ajutor de stat utilizând uh, resurse financiare din ESM. S-a întâmplat în Spania. Acesta este un ajutor de stat. Trebuie să vedem ce ne oferă viitorul. Poate vom avea un fond european pentru rezoluție bancară, dar acesta nu va fi prin ajutor de stat. Sigur, uh, cât timp ajutorul vine de la stat, se aplică normele în vigoare. Ne interesează acum cadrul comunitar și pregătim noi linii directoare, sper să fie aprobate înainte de vară. În lumina experienței acumulate până în prezent și în lumina experienței spaniole, Și iarăși, în lumina ceea ce s-a decis la nivelul guvernului olandez, considerăm că a utiliza fonduri publice sau resurse financiare garantate de stat nu ar trebui să fie lucru privite ca ajutor de stat dacă nu a existat un bail-in pe trei nivele înainte de asta. La nivelul acționarilor, la nivelul deținătorilor de produse care pot absorbi pierderile și datoria subordonată și așa mai departe. Noi credem că utilizarea de fonduri publice, fonduri garantate de stat, reprezintă un subiect care trebuie să meargă mână în mână cu cele prime etape din bail-in. Nu merge mai departe de atât. Mulțumesc, spune președinta. Da, e foarte important Uh, că există această, să remarcăm că există această problemă a interfețelor uh, dintre fondurile care uh, pot fi accesate în momentul crizei. Și e o situație destul de bizară. Numele ALDE are cuvântul Ramon. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi în limba domnului comisar adică spaniolă. Nu știu uh, dacă am putea vorbi catalană, v-aș uh, înțelege chiar perfect, domnule Almunia. Cine știe? Într-o bună zi, într-o bună zi, vom putea vorbi și catalană ca limbă oficială. Poate într-o bună zi Uh, se va întâmpla asta. Oricum, uh, revenind la uh, subiectul de azi, ce ar spune Jean Monnet? Ar spune că creditul bancar e important pentru creșterea economică, la fel de important ca și cărbunele și oțelul în anii 50 și poate că astăzi ne-ar recomanda ca la următoarele alegeri să ne axăm mai degrabă pe Uniunea Bancară și mai puțin pe Uniunea politică, fiscală și așa mai departe. Deci că ar trebui să ne axăm pe um, rezolvarea problemei fragmentării din sectorul bancar. Vedem foarte clar care este situația în sudul Europei. Creditul e o resursă din ce în ce mai precară în sudul Europei, prin comparație cu ceea ce se întâmplă la Polopus, adică în nord. Vă întreb, în lumina eforturilor întreprinse în Spania pentru a rezolva problema bancară, ce se întâmplă cu creditul? Mi se pare că creditele nu sunt deblocate. În uh, Spania, cele trei mari bănci dețin uh, trei pătrimi din uh, piață. Care este legătura între reducerea numărului, reducerea uh, creditelor disponibile și concentrarea pe piața bancară. Cum putem să aliniem situația creditării la realitatea economică? Mulțumesc, domnule Tremosa. Consider că e o problemă urgentă aceasta și că trebuie să rezolvăm problema Uniunii Bancare rapid, într-o manieră credibilă și consolidată. Nu spun că alte decizii nu sunt importante. Avem și alte discuții purtate la acest nivel. E vorba de situația economică, financiară, fiscală din Europa. De situația Uh, din sectorul industrial, energetic și așa mai departe, digital. Creditul, într-adevăr, e un element esențial. Fără credit nu putem avea uh, succes în nicio strategie de creștere, indiferent ce facem cu celelalte politici. Referindu-mă acum la cazul spaniol. nu cred că e corect să ne gândim că creditele în Spania vor veni de la băncile care înregistrează cele mai mari probleme acum. Am vrut să îmbunătățim fluxul de credite în Spania, bineînțeles, gândindu-ne la faptul că 80% din sectorul bancar era recapitalizat. și ne-am gândit că cei care au supraviețuit crizei uh, își vor utiliza mai degrabă propriile resurse și că va fi ajustat bilanțul cumva. se pune problema cum îmbunătățim fluxul de credit. Cred că ar trebui să analizăm ce se întâmplă cu cererea. Cererea uh, depinde de un număr de factori, mai ales în vreme de restriște economică. Există niște așteptări economice, uh, investițiile sunt mai lente, noi însă trebuie să venim cu un stimul pentru deblocarea economiei. Politicile întreprinse nu trebuie să vizeze doar sectorul financiar, ci economia în general. E necesar să curățăm bilanțul băncilor, desigur. S-au depus eforturi în recapitalizarea băncilor și în uh, Uh, asanarea bilanțului, dar toate aceste măsuri nu ar trebui să pericliteze fluxul de de care are nevoie economia. În Spania apar probleme și la nivelul cererii de credit și la nivelul ofertei. Nu ar fi însă realist să considerăm că putem să rezolvăm problema bazându-ne pe băncile care sunt în plin proces de restructurare. Nu putem să pretindem de la aceste bănci mai mult decât de la altele. E adevărat că nivelul concentrării în sistemul bancar spaniol a sporit din cauza fuziunilor, din cauza mm, achizițiilor care au avut loc, multe bănci au dispărut. Comparând însă situația cu uh, sectorul bancar din alte zone europene, mi se pare că concentrația nu este cea mai mare în Spania. În Spania există totuși multe bănci și acestea au fiecare câte un rol uh, pe piața financiară. Mulțumim. Acum, Jean-Paul Bizet pentru Verzi. Euh, merci, madame, madame la présidente. Monsieur le commissaire, bonjour. Mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua, domnule comisar, și vă mulțumesc că ați venit astăzi alături de noi. Ne-ați făcut bilanțul acțiunilor noastre, acțiunilor comisiei întreprinse în materie de concurență, bilanț extrem de cumprizător, exhaustiv și pentru aceasta vă mulțumim. Există însă o chestiune care, din punctul meu de vedere cel puțin, lipsea din bilanțul făcut de dumneavoastră, ceea ce ține de domeniul strategic. Mă refer aici la o rezoluție pe care Comisia noastră, ECON, a adoptat-o și pe care a prezentat-o plenului în ianuarie 2013, o rezoluție privind modernizarea politicii în materie de datorii de stat. La articolul 6 se pune, se pune acolo că politica în materie de concurență trebuie de acum să permită sprijinul public adecvat pentru transformarea ecologică a economiei, în special în materie de energie regenerabilă și de eficiență energetică. Și acest principiu, acest principiu nou, trebuia să se regăsească în noile linii directoare ale politicii în materie de concurență. Pentru noi nu e o chestiune minoră. Nu e pus acolo doar de amoroartei. aceast, acest nou demers spune că nu se vor putea implementa politici care să distrugă resursele planetei. Pentru noi este un aspect strategic. Și mă întreb cum se regăsește acest criteriu în politicile dumneavoastră. Este de acum integrat pe deplin în întreaga arhitectură a politicii în materie de concurență la scara întregii Uniuni? Mulțumesc foarte mult! în trecere printre liniile directoare care urmează să fie revizuite și actualizate în lunile ce vin înainte de finele mandatului acestui Parlament, am menționat în trecere printre altele și acea linie directoare privind energia și mediul. Până acum, liniile directoare sunt orientate în direcția mediului. Experiența ne spune să nu disociem între politica în materie de energie și politica de mediu și, prin urmare, în prezent suntem pe cale de a întreprinde primele măsuri, consultarea publică și așa mai departe, tocmai pentru a pune la oaltă aceste componente cu noua linie directoare astfel concepută, multe eforturi ale noastre se vor îndrepta precis spre încurajarea energiilor regenerabile care merită sprijin public, îl primesc și în prezent și îl vor continua să-l primească și pe viitor. Asta se va face pornind nu doar de la obiectivele definite la nivelul Uniunii Europene, și iată deja vorbim de orizontul de dincolo de 2020, desigur, însă în același timp vom utiliza și experiența concretă care decurge din analizarea programelor naționale, programe de sprijin pentru energie regenerabile, analize făcute de DG Concurență și de Comisia în ansamblul ei. Vom continua, sigur, să sprijinim energiile regenerabile, Acestea sunt o prioritate și putem trage ceva învățăminte din experiența ultimilor ani. Există anumite surse de energie regenerabilă care aproape sunt competitive pe piață, fără sprijinul public primit inițial, Asta e o veste bună că energiile regenerabile, cum ar fi eoliană, de exemplu, în anumite condiții, pot să fie competitive pe piață fără să mai primească sprijin public ca în trecut. Un alt considerent important, ca să nu mă îndepărtez foarte mult de la subiect, este ideea că programele de sprijin strict naționale pentru energiile regenerabile ar putea fi considerată într-adevăr ca o necesitate, pentru că nu există o interconexiune suficientă pe piața europeană în ansamblu și de aceea piața unică a energiei este un obiectiv prioritar acum. Însă, această concentrare a sprijinului, pornind de la bugetul național, duce la o anumită fragmentare la rândul său, o fragmentare a pieței europene a energiei opțiunile naționale nu sunt întotdeauna coerente. Eu vreau să încurajez într-adevăr sprijin public pentru energiile regenerabile, dar asta într-o dimensiune europeană, pentru că altfel o să mergem înainte în direcția acestui obiectiv, pentru că e un obiectiv comun, dar vom, ne vom confrunta cu o fragmentare a pieței interne în același timp. Mulțumim acum pentru ECR Ivo Strejec. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule comisar, întrebarea mea este foarte simplă și ușoară. De altfel, tema a fost atinsă și de dumneavoastră în uh, intervenția de deschidere. Cu două săptămâni în urmă, comisia, fără a anunța nimic, a declanșat inspecta, a făcut inspecții la câteva firme energetice și la Plax, o firmă care era implicată în raportarea prețurilor. Dacă se dovedește că aceste firme au manipulat prețurile la energie, implicațiile sunt uriașe. Nu e vorba doar de preț la pompă, ci prețul produselor derivate, care toate aceste prețuri ar fi putut să fie umflate cu pagube imense pentru consumatori. Întrebarea mea e următoare. Ce se va întâmpla dacă investigația comisiei descoperă că s-au încălcat legile antitrust? Consumatorii sau statele membre vor fi despăgubiți? Ce va face altfel comisia pentru a ajuta pe aceștia să-și recupereze banii pierduți. Mulțumesc foarte mult, domnule Strajec. După cum spuneați, cu câteva săptămâni în urmă, cu două săptămâni în urmă, dacă nu mă înșel, am efectuat o serie de inspecții neanunțate la o serie de firme petroliere sau de energie, în special firme produse petroliere și chiar pe anumite platforme vă referea și la plați, aceștia primesc rapoarte de la firme și produc niște indici de referință a prețurilor. Într-o oarecare măsură, această problemă e similară cu problema uh, indicilor de referință din sectorul financiar. Știți ce s-a întâmplat cu LIBOR și cu scandalul respectiv. Pe de o parte, manipulare a indicatorilor, asta din cauza modului în care se generează rapoartele sau cum se utilizează aceste rapoarte atunci când se decide care este indicele de referință anunțat în fiecare zi jucătorilor de pe piață. În același timp, poate să fie acolo un caz de cârdășie împotriva regulilor competiției avantajoasă pentru cei care participă la această manipulare sau care sunt anunțați din vreme la modul în care, de în legătură cu modul în care manipularea va influența indicii de referință. Într-adevăr, dacă se confirmă aceste suspiciuni, nu pot să anticipez ce se va întâmpla, pentru că suntem doar la începutul analizării informațiilor obținute după inspecțiile respective, dar dacă se confirmă, vom lua decizia de a declanșa o investigație oficială în cazul indicatorilor financiari, investigăm posibilitatea încălcării regulilor prin cartelurile sau abuzul de poziție dominantă, articolul 101 și 102 din tratat. În acest caz, nu pot să vă spun de acum dacă vom face ce se spune la 101 și la 102, deci să merge pe două căi sau vom recurge doar la una din cele două proceduri, de la 101 sau de la 102. Însă, oricum, dacă se confirmă că astfel de intervenție și astfel de manipulări au avut loc, într-adevăr, uh, Asta presupune pagube imense pentru consumatori și utilizatori. Din punct de vedere al politicii de concurență, după cum spuneam și în prezentarea mea de la început, în câteva săptămâni vom înainta o legislativ, inițiativă legislativă privind uh, punerea în aplicare a regulilor concurenței și care vor permite cererea de despăgubiri pentru daunele produse prin încălcarea regulilor concurențiale. Sper că Parlamentul va sprijini acest demers legislativ al nostru și că, va adopt, că acesta va fi adoptat prin codecizie cât de curând posibil. Unele state membre au posibilitatea de a face acest lucru pe plan intern, însă avem nevoie de un cadru legislativ european Știți că Parlamentul a discutat această chestiune în raportul votat de dumneavoastră și a avut uh, sprijinul majorității în plenul Parlamentului. Parlamentul a considerat că recursul colectiv trebuie să fie analizat mai bine înainte de a deveni inițiativă legislativă pentru despăgubirea pentru pagubele cauzate de încălcarea regulilor competiției. Asta e opinia Parlamentului, însă pentru punerea în aplicare individuală și privată veți avea o propunere cât de curând posibil. Acum pentru GUE, Jürgen Flute. Ja, danke schön. Äh, Herr Kommissar. Mulțumesc. Domnule comisar, aștept să vă puneți căștia. Mulțumesc. Domnule comisar, așadar, aș avea două întrebări e acum uh, o discuție cu Google pentru că au apărut probleme cu acest gigant din cauza faptului că clienții care puneau re uh, reclame pe Google aveau un rating mai uh, bun în motorul acesta de căutare comparativ cu alții care nu aveau și publicitate. Și știu că acum e un litigiu Google, lui Google i s-a adresat o întrebare, întrebare, acesta a oferit și un răspuns, dar care nu este deloc satisfăcător din perspectiva consumatorilor. Ce părere are Comisia și cum tratează acest subiect în continuare? Și acum a doua întrebare, dar într-o cu totul și cu totul altă direcție. Cred că la ultima noastră reuniune am discutat despre situația producătorilor de lapte, care au venit și ne-au împroșcat cu lapte la Bruxelles, organizând un mare protest. Ei sunt foarte capabili să facă asta în momentul în care e vorba de interesele lor. În spatele acestor, acestor lucruri se află o problemă destul de gravă. Producătorii de lapte sunt într-o poziție slabă pe piață. La vremea respectivă mm, a venit un răspuns din uh, Germania, potrivit căruia uh, producătorii de lapte ar trebui să se organizeze în mari linii de producție, dar e o problemă ecologică aici, după cum a spus și domnul Bizet. Din motive ecologice, nu cred că ar avea rost să se acționeze astfel. Ar trebui ca micii producători să fie protejați, să le asigurăm uh, uh, subzistența cu prețul pieței, fără subvenții. Acesta este un aspect foarte important pentru mine. Eu nu sunt împotriva ajutorului direct, dar unii producători spun că e o intervenție directă în lanțul de producție și că nu ajută, de fapt, uh, la urma urmei, ci uh, duce la o formare destul de dubioasă a prețului. Naja, aber es hat ja etwas mit... Îmi cer scuze, e, Marcus, e și cu competitivitatea aici, nu... Mie mi se pare că e și o latură concurențială aici, așa că mă interesează uh, cum uh, analizați dumneavoastră, domnule comisar, acest proces și mă opresc aici. <laughs> You prefer to have your debate? Preferați să aveți o discuție dumneavoastră bilaterală, întreabă domnul comisar? Haideți să, să începem cu Google. Se știe că la sfârșitul anului 2010 am început o anchetă privind o posibilă încălcare a regulilor antitrust pe piața motoarelor de căutare. Aceasta în Europa practic e monopolizată de Google. Google deține mai bine de 90% din piața motorilor de căutare din Europa. Avem patru elemente de îngrijorare. În primul rând, modul în care concurenții pentru serviciile de căutare verticală oferită de Google sunt tratați din punct de vedere concurențial. Căutare verticală înseamnă căutare pentru restaurante, produse, chestiuni specifice. Pe piață există concurenți la serviciile oferite de Google. În al doilea rând, ne îngrijora posibilă utilizarea de către Google atunci când se afișau rezultatele căutării, afișau conținuturi produse de alții fără a avea consimțământul autorilor. În al treilea rând, modul în care Google a negociat și a încheiat acorduri cu acele platforme sau operatori de internet care folosesc motorul de căutare Google cu caracter complementar pentru informațiile oferite de ei pe platformele proprii. Și apoi, în al patrulea rând, condițiile în care Google operează cu softul celor care trimit reclame pe platforma Google, ni s-a spus că acest software nu poate fi utilizat pe alte platforme de aceiași autori ai reclamelor respective. Noi am demarat discuțiile, analizăm în prezent propunerile pe care ni le-au înaintat cei de la Google cu câteva luni în urmă, propuneri menite a ne rezolva dilemele vis-a-vis -vis de politica lor. Încă suntem în faza de testare. Noi am prezentat propunerile Google celor care s-au prâns, tuturor factorilor interesați. Acest test al pieței ar fi trebuit să încheie ieri. Însă, la cererea unora dintre participanții la acest exercițiu, am decis să mai dăm o lună. Așa că la sfârșitul iunie vom primi răspunsurile. După ce primim aceste răspunsuri și le analizăm, probabil, nu pot anticipa nici asta oficial, însă probabil după analiză le vom spune celor de la Google, asta trebuie să faceți pentru a îmbunătăți propunerile făcute. Dacă după asta Google ne trimite propuneri pe care noi le considerăm a fi de natură a îndepărta toate neliniștile noastre de până acum, pe baza articolului 9 din regulament, vom lua decizia de a transforma aceste propuneri, aceste măsuri de remediere, în angajament cu forță juridică obligatorie. Dacă aceste negocieri nu ajung la o concluzie pozitivă, va trebui să luăm măsuri, să recurgem la articolul 7 din regulament. Sper însă că vom avea succes în încercarea de a găsi o soluție pozitivă în temeiul articolului 9, ceea ce va însemna că până la sfârșitul anului vom fi rezolvat problemele cu Google. Și mai, mai sunt și alte cazuri privind Google, nu există investigații oficiale aici, însă se știe, de exemplu, că am primit o plângere oficială privind anumite chestiuni referitoare la sistemul Android. Ne ocupăm de acest caz, am primit o plângere, o analizăm. Încă nu am luat o decizie dacă sau nu vom deschide o anchetă oficială. Și mai sunt și alte chestiuni referitoare la Google, Google, dup- dup- apărută după ce Google a achiziționat Motorola. Anumite companii acuză Motorola că face abuz de poziția de pe piață pentru că acum se pot utiliza brevetele Motorola într-o manieră care contrazice regulile antitrust. Și acum, laptele. E un produs care există de la începutul lumii. Politica în materie de concurență trebuie să fie aplicată și în sectorul agricol. în conformitate cu tratatul, aceste principii ale politicii de concurență trebuie să fie puse în aplicare avându-se în vedere și trăsăturile specifice ale domeniului respectiv. Pentru lapte, noi am înaintat o serie de inițiative încercarea de a realiza un echilibru între natura specifică și aparte a sectorului laptelui și cerințele și principiile politicii de concurență. Punerea în aplicare a acestor reguli ține de autoritățile naționale. Piața laptelui este o piață națională. N-am primit niciun caz care ne spune că trebuie să ne ocupăm de chestiunea laptelui din vedere antitrust la nivel european. Am discutat o serie de fuziuni în sector, însă nimic pe plan antitrust. În general, discuția dintre sectorul agricol și autoritățile care pun în aplicare politica de concurență e o discuție importantă, dar una destul de spinoasă. Reforma PAC ar fi trebuit să ne ducă în direcția unor mecanisme de piață. Dacă se folosesc mecanisme de piață, atunci s-ar aplica și politica de concurență. Piața nu poate funcționa dacă nu se impune respectarea principiilor concurenței libere și echitabile. Dacă piața liberă ignoră aceste principii, mai bine avem o politică strictă, centralizată. Ca pe vremuri, politica de din trecut n-am sprijinit-o niciodată, politica agricolă, dar ar fi de preferat una bine reglementată decât a lăsa totul la latitudinea forțelor pieței, fără însă a asigura respectarea legilor concurenței. Iată, vă rog, dacă puneți întrebări importante, sigur va trebui să, să primiți și un răspuns, să v-aș ruga să nu mai depășiți cele două minute alocate. Marcus, acum te poți răzbuna. Mulțumesc. Nu mă voi referi la lapte. Mă... M-ar bucura să văd dacă pe viitor cooperarea dintre catalani și bavarezi eh, sporește, măcar în fotbal. Dar lăsând gluma la o parte. <laughs> da, pare foarte rău, dar am luat cupa în Wembley, asta e. Și acum trebuie să mă străduiesc ca să mă concentrez. Deci, e vorba despre bănci. Și spuneați uh, în ce măsură, descriați în ce măsură evoluează rezoluția și redresarea bancară. Comisia va face o propunere, din ce am înțeles eu, pentru o agenție care să rezolve direct problema uh, rezoluției bancare. Mai avem o problemă cu temeiul juridic. Ne bazăm pe 127 cu 6 sau nu e fezabil totul în baza acestui articol sau nu. Mă interesează mai întâi evaluarea dumneavoastră în ceea ce privește temeiul juridic și în ceea ce privește maniera în care o asemenea agentură poate, o agenție mă scuzați, poate fi creată și unde uh, va fi uh, ea deschisă pentru a rezolva problema. Am fost foarte la obiect, doamnă președintă. Muchas gracias. Creía que iba a hablar de fútbol y... Mulțumesc, domnule comisar. Credeam că urma să vorbiți despre uh, fotbal și cazuri uh, de concurență în fotbal, pentru că au existat asemenea cazuri. Am încercat să mă uit uh, puțin la ceea ce s-ar putea întâmpla între Javier Martinez și Bayern, dar cred că aici am intrat într-un conflict de concurență. E adevărat că vom lansa o inițiativă pentru uh, un mecanism unic de rezoluție pentru sectorul bancar din zona euro. Asta însă n-ar trebui să surprindă pe nimeni pentru că este unul dintre aspectele care s-au bucurat de sprijin deja de peste un an din partea mișilor de economie, din zona euro, din partea șefilor de stat și de guvern, din partea multor oameni, inclusiv din partea acestui parlament. O uniune bancară fără un mecanism unic de rezoluție bancară pur și simplu nu ar funcționa. De aceea avem nevoie de acest mecanism. Acestea fiind spuse, haideți să vedem cum vor funcționa lucrurile. Deocamdată încă nu ne-am decis asupra acestui uh, fapt. Oricum, uh, nu eu sunt cel care conduce acest proiect, nu ține de mine să decide aceste lucruri. Toate sunt discutate la nivelul uh, com- Colegiului Comisarilor. E clar însă că țin legătura cu Direcția Generală Ecofin și cu Direcția Generală pentru Piața Internă chiar dacă aș fi fost responsabil de acest domeniu, n-aș fi putut discuta problema cu dumneavoastră pentru că nu sunt expert în domeniul juridic. Oricum însă va trebui să vedem puțin cum vor fi uh, rafinate toate aceste uh, elemente. Sunt discuțiile către cu subiectul, mai ales în Germania, pentru a vedea dacă poate exista o singură autoritate de rezoluție europeană sau dacă ar trebui să recurgem la un mecanism mai puțin ambițios. Însă, oricum, în legătură cu asta nu mă voi pronunța definitiv astăzi aici. Deocamdată nu ne-am hotărât nici măcar uh, la nivelul comisiei. Încă mai avem nevoie de câteva săptămâni pentru a discuta aceste lucruri. Da, anul trecut, când am discutat despre restructurarea bancară, dar și despre rezoluția băncilor, uh, tocmai s-a discutat exact despre ce a spus dumneavoastră. Dar acum se pune întrebarea dacă e necesară o agenție, având în vedere că există direcția generală. Eu, como comisario de competencia, soy responsable ca și comisar pentru concurență, sunt responsabil pentru controlul ajutoarelor de stat și, cum îi spuneam și doamnei Ferreira adineori, un mecanism de rezoluție bancară este parțial legat de ajutorul de stat. Dacă este vorba despre un bail-out, atunci ajutorul de stat intervine imediat. Dacă este vorba despre bail-in, ajutorul de stat nu intervine. Prin urmare, ceea ce am făcut și ceea ce vom continua să facem este să acționăm ca și o autoritate de rezoluție de facto, pentru că uh, singurul mecanism de rezoluție uh, este disponibil deocamdată la nivel european. Singurul instrument, așadar, la nivelul Uniunii Europene este controlul ajutoarelor de stat, dar asta nu este suficient. Dacă la nivelul Comisiei sau oriunde altundeva în uh, Uniunea Europeană sau Uniunea Bancară, deciziile legate de uh, restructurare uh, iau mai mult de uh, patru ani, asta nu este bine. Mulțumim din partea uh, PPE, Sirpa Pietikainen are cuvântul. Mulțumesc. Aici sunt. Noi ne ocupăm de reforma ajutorilor de stat uh, acum în uh, Parlament. Procesul merge în direcția cea bună, însă totuși aș dori să subliez niște aspecte și să vă solicit opinia în legătură cu faptul că Comisia a petrecut prea mult timp Eh, discutând aspectele minore sau plângerile minore, câtă vreme nu a avut resurse adecvate și posibilități adecvate de a se ocupa de cazurile majore, unde chiar s-au produs eh, distorsiuni eh, reale ale pieței. Putem da exemple din domeniul șantierilor navale, să spunem. Prin urmare, ce fel de orientări sau uh, regulamente um, analizează acum Comisia, le are în vedere în legătură cu anumite uh, cazuri sociale sau în legătură cu susținerea micilor întreprinderi sau uh, anumitor ONG-uri. Până la urmă, se pot lansa proceduri de încălcare din motive de ajutoare de uh, stat, dar ar trebui ca resursele majore să fie concentrate tocmai pe aceste cazuri mari. Domnul comisar, mulțumesc foarte mult. De fapt, acest obiectiv este uh, unul dintre obiectivele pe care le urmărim prin uh, modernizarea uh, acestei strategii. Și asta la cel puțin trei uh, niveluri. în acest regulament de procedură nou sau revizuit, noi sugerăm uh, o metodă simplificată prin care putem să soluționăm uh, plângerile. Iar uh, în ceea ce privește jumătate dintre cazurile pe care le deschidem noi pentru anchetă anual, se bazează pe plângeri care ar putea fi soluționate într-o perioadă foarte scurtă de timp. Însă, dacă ne gândim la actualul regulament de procedură, e bine, acesta nu ne permite accelerarea procesului, accelerarea luării deciziilor, pentru că depindem de un răspuns la nivelul statelor membre și așa mai departe. Prin urmare, așadar, uh, avem nevoie de o cale simplificată prin care putem face față uh, anumitor plângeri. În al doilea rând, cum am spus și în introducerea mea, vom înainta uh, un regulament general de exceptare în bloc trebuie să extindem modul prin care uh, putem uh, să uh, exceptăm în bloc anumite chestiuni. De exemplu, nu cerem ex ante anumite evaluări pentru a oferi ajutor de stat la nivel național. Acest regulament al exceptării în bloc se află în etapa primelor uh, consultări, dar sperăm că va fi adoptat până la finele acestui an sau la începutul lui 2014. Dacă celălalt regulament pe care îl um, transmis în Consiliu și dacă și în legătură cu care Parlamentul ne va uh, oferi avizul său. Deci, dacă acesta este adoptat uh, așa cum l-am propus noi, iar eu mâine voi la parte la lucrările Consiliului pentru Competitivitate uh, și sper că mâine vom reuși să votăm pe marginea acestui uh, regulament. Atunci am putea extinde uh, domeniul de cuprindere al um, domeniilor în care noi am putea aplica acest regulament al exceptărilor în bloc pentru a nu aștepta notificări. Și asta pentru ca în cazurile mici să re rezolvăm repede lucrurile și să le putem să ne uh, axăm pe cazurile mari care chiar ar putea distorsiona masiv piața. Însă dacă e să renunțăm la notificarea exante, atunci uh, trebuie să însoțim tot demersul de o altă condiție care se regăsește și ea în strategia de modernizare, și anume să reconsolidăm uh, acțiunile noastre pentru un control ex post și, cum spuneam, uh, și la uh, întâlnirea cu Comisia Econ de acum câteva luni, dacă este să analizăm ce s-a petrecut uh, în anii anterior cu deciziile care au fost acceptate în bloc, care așadar nu au fost notificate exante către noi, atunci putem să ne dăm seama că o treime din cazuri prezintă erori uh, în ceea ce privește compatibilitatea cu regulile care guvernează ajutoarele de stat. În urmare, solicităm uh, autorităților statelor membre să fie extrem de riguroase atunci când definesc schemele și atunci când alocă fonduri publice, banii contribuabililor practic pentru anumite companii sau uh, sectoare. Pentru că dacă statele membre sunt cele care dau acești bani și dacă ele nu respectă regulamentul general și orientările noastre, atunci noi nu putem să facem uh, progrese în ceea ce privește regulile care guvernează exceptarea în bloc. Apoi, un al treilea element, anumite decizii legate de ajutoarele de stat uh, nu se adoptă într-o perioadă rezonabilă de timp pentru că depindem de informații care pot fi furnizate, conform actualului regulament, de către statele membre însele. Aici, uh, stimulentele nu sunt bine aliniate, pentru că în anumite cazuri, statele membre insistă să fim gata să uh, adoptăm o decizie, dar prelungesc uh, anchetele tocmai pentru a nu se ajunge la o decizie. sau pur și simplu nu ne oferă informații necesare pentru a putea adopta deciziile. De aceea, în actualul uh, regulament pe care îl pregătim, uh, ne gândim la condiții prin care putem folosi noi instrumente uh, de informare de pe piețe pentru a putea găsi informații de care avem nevoie, nu apelând la statele membre, ci mergând paralel la participanții pe piață care ar putea să ne ofere informațiile necesare pentru ca Comisia să pregătească o decizie bună. Doamna președinte, mulțumim. Uh, Andolin din partea SUD. Ei bine, E păcat uh, că din cauza agendei încărcate a Parlamentului n-am reușit să adoptăm uh, raportul cu privire la concurență înainte de această întâlnire. Însă aș dori să spun domnului comisar următoarele. În uh, cadrul Comisiei ECON, noi susținem faptul că compensarea pentru daune trebuie să se facă prin acțiuni individuale și colective. În al doilea rând, în ceea ce privește Uniunea Bancară, Cred că e foarte important să fim clari în legătură cu mecanismele de rezoluție. Iar atunci când intervine ajutorul de stat, atunci acesta trebuie aplicat uh, în mod egal uh, la nivelul statelor membre, altfel vom asista la fragmentare financiară. Așadar, dacă există orientări, Chiar dacă sunt provizorii, ele pot fi foarte importante pentru uh, analiza Parlamentului European. În ceea ce privește ajutoarele de stat în ultimii trei ani, au existat 1400 de decizii în legătură cu ajutoarele de stat, iar o zecime dintre acestea au dus la proceduri de uh, investigație, iar o cincime dintre acestea până la urmă au dus la rezoluție. Adesea aceste proceduri durează foarte mult și s-ar putea ajunge chiar și la uh, sancțiuni, așa cum s-a întâmplat uh, în Spania cu un caz care a durat uh, peste 2 ani și care a avut uh, consecințe foarte grave în sine. E bine așadar să abordăm într-o manieră simplificată toate aceste uh, cazuri. Ce putem face mai precis în legătură cu acestea? Domnul comisar Antolin, îți mulțumesc. După cum uh, știi, Noi, Comisia, suntem implicați uh, în uh, elaborarea de legi uh, pentru concurență la nivel individual, dar și colectiv. A existat un aviz al Parlamentului votat în plenară vis-a-vis -vis de um, aceste fapte. Ați spus atunci Comisiei, nu ne trimiteți um, proiecte de legi care să vizeze două subiecte deodată. Noi am respectat decizia Parlamentului atunci, însă pot să spun că nu ne-a convenit. Iar acum asistăm la această decizie din partea Parlamentului. În ceea ce privește Uniunea Bancară, sunt în totalitate de acord cu tine. Mecanismele de rezoluție. Atât pentru zona euro, cât și pentru uh, întreaga Uniune Europeană, n-ar trebui să însemne flexibilitate până la punctul în care se pot crea dezechilibre sau distorsiuni pe piața internă. Practic, ajungem de la un risc uh, uh, la uh, fragmentare pe piața bancară sau financiară mecanismul de uh, rezoluție pentru 27 sau 28 uh, uh, de state membre sau pentru 17, de altfel n-ar trebui să ne aducă la astfel de situații. Sperăm că Parlamentul va reuși să ajute Comisia pentru a evita astfel de fragmentări. Am primit mesaje din partea altor instituții implicate în acest demers colegislativ, dar aceste mesaje nu sunt neapărat îmbucurătoare. Nivelul flexibilității crește zi de zi, se pare, în Consiliu. Iar în ceea ce privește ajutoarele de stat, bine, acestea reprezintă o competență exclusivă a Comisiei Europene. Asta ar trebui să ajute la păstrarea unui teren de uh, acțiune echitabil. Asta câtă vreme există condiții uh, legale adecvate și câtă vreme nu apar uh, legi noi. Dacă împreună cu Consiliul votați pe marginea um, unor legi noi, iar dacă aceste legi noi ne obligă să facem ajutoare de stat compatibile cu noi proceduri legislative care introduc uh, o mai mare flexibilitate, e bine, atunci noi vom încerca să introducem principiul terenului de acțiune echitabil, care este unul de bază, la fel ca și principiul nediscriminării. Cu privire la cazul acela care a durat uh, doi ani, bine, nu pot să spun că Comisia nu este deloc responsabilă aici. Dar uh, dumneavoastră împreună cu Consiliul sunteți responsabili pentru resursele pe care le alocați, iar dumneavoastră ne alocați din ce în ce mai puține resurse. Avem un volum de muncă uriaș care poate uh, duce la situații în care foarte mulți oameni se uh, implică în anumite uh, cazuri de încălcare a legilor antitrust sau a legilor, a legilor fuziunii. Însă, legătură cu ajutoarele de stat, spuneai ceva despre o treime dintre cazuri care țin de competența noastră și de două treimi care țin de alte domenii. Dar oricum, volumul de muncă este uriaș. Nu vorbim doar despre uh, resurse umane, dar și de volumul de muncă. Dacă statele membre însă nu intervin, nu putem să facem nimic. În 2002 uh, au început uh, problemele uh, Uh, legate de taxe în Spania, dar aceste probleme nu ne-au fost comunicate. Dacă am fi știut acum 11 ani de existența acestor probleme, atunci am fi rezolvat totul uh, acum uh, foarte mult timp, însă nu a existat o notificare. E clar că sunt tot felul de deficiențe pe care trebuie să le analizăm și legătură cu care trebuie să răspundem. Dar investigația a început uh, acum mai puțin de 2 ani și suntem foarte aproape de uh, o decizie finală. Unora le place acest lucru, altora mai puțin, însă până la urmă ne apropiem de o decizie uh, finală după ce am avut foarte, foarte mult de lucru la nivelul Comisiei. Am muncit din greu pentru a obține informațiile care erau vitale pentru a ajunge la această decizie finală. Am citit în presa spaniolă că Almunia întârzie luarea deciziei. Însă nu e până la urmă doar vina via. Mulțumesc. Langen. Mulțumesc și acum Werner Langen. Mulțumesc, domnule comisar. Vă laud și vă apreciez pentru ceea ce ați făcut și în trecut ați luptat împotriva uh, atitudinilor și obstacolelor naționale care se puneau uh, de-a curmezișul în fața liberei concurențe. Odată, dumneavoastră ați spus că vreți linii directoare pentru multele uh, aeroporturi din uh, Europa, pentru că va avea loc o evaluare a situației. Care e situația liniilor directoare și când se va finaliza procesul? Apoi, discutăm despre uh, internetul în bandă largă în mediul rural. Comisia a spus că pot fi utilizate mijloace publice în anumite condiții. Există o directivă în acest sens, în lucru sau nu? Și o ultimă întrebare e vorba de cazul Nürburgring, de centura Nürburg. Aici s-a ajuns la un faliment din cauza că uh, Comisia nu a putut tolera ajutoarele de stat, a fost inevitabil și acum E vândută acea centură și administratorul falimentului spune că Comisia Europeană nu permite ca acea centură să fi, beneficieze de un tratament în așa fel încât banii pierduți să fie vreo 300 de milioane de euro, să, fie, să, să beneficieze de un tratament uh, separat. Mm, e un concept închis de piață și mi se pare că mai ales în ceea ce privește politica de concurență și experiența mea din, de 19 ani încoace, nu este corect ce se întâmplă și o scuză doar. Dacă nu puteți să-mi răspundeți astăzi și nu sunteți pregătit, vă rog să-mi dați un răspuns în scris, pentru că este important pentru dezbaterea viitoare. Mulțumesc, domnule Langan, și pentru uh, comentariile inițiale. În ceea ce privește situația uh, aeroportoară, e un proces de consultare acum și sperăm să-l finalizăm până la finele acestui an. După ce se adoptă aceste măsuri, vom reuși să soluționăm situația celor 60 de cazuri de ajutare de stat pentru linii aeriene sau pentru aeroporturi care beneficiază de subvenții pentru anumite zboruri efectuate. E un subiect care a fost amânat de câteva ori din trei motive. În primul rând, din cauza că mulți bani publici sunt implicați aici. E vorba de investiții, de operațiuni aeroportoare și altele. Mai mult, anumite linii aeriene sunt atrase de anumite locații. Și apoi, mai e și problema că a existat un transfer către Digi Competition. Am primit foarte multe dosare, dar nu și suficient personal în același timp, așa că durata procesării a sporit. În 2010 nu era de competența noastră, dintr-o dată a devenit competența noastră suntem, acum suntem pregătiți să rezolvăm problema și să formulăm liniile directoare. Mai e și un al treilea motiv chiar. Liniile directoare în vigoare nu pot fi aplicate. Dacă ar fi să le aplicăm în formula uh, lor, care datează de acum câțiva ani, ar trebui să luăm decizii negative de recuperare în multe dintre cele 60 de cazuri și e lipsit de logică, pentru că utilizarea liniilor aeriene low cost și a aeroporturilor regionale e un lucru absolut justificabil în majoritatea cazurilor. Deci n-are de a face doar cu resursele umane, nici cu utilizarea banilor publici. Există, după cum vă spuneam, mai multe motive pentru care trebuie să continuăm cu acest dosar. În septembrie trecut, am adoptat linii directoare în nou regulament de aplicare și acolo avem posibilitatea de a extinde normele de acceptare în bloc. Dacă Consiliul ne oferă mâine sprijinul său și dacă Parlamentul ne oferă un aviz favorabil, atunci ne rămâne suficient timp ca să extindem acea acceptare în bloc. S-a discutat mult despre unbundling. Și uh, concluzia este următoarea. Um, în urma discuțiilor avute cu autoritățile regionale, am trimis o scrisoare celor două părți din Rhineland ca reacție la întrebările și dubiile uh, cu privire la ce poate fi făcut și ce nu poate fi făcut cu centura. Îmi pare foarte rău, dar deja ne scapă timpul de sub control. Încă o întrebare. Sunt linii directoare la aeroporturi sau o, o directivă? Și vreau să știu dacă am acces la acea scrisoare. No, la carta noastră publică. Si Nu e nimic public. Dacă vreți, uh, deci scrisoarea nu e publică, dar dacă dumneavoastră îmi trimiteți o solicitare în scris, vă voi oferi și un răspuns sau putem să avem un interviu. Scrisoarea în sine nu e publică, iar liniile directoare sunt linii directoare, într-adevăr. Arlene McCarthy pentru SND. Mulțumesc, domnule comisar. Vreau să vă felicit și să vă mulțumesc pentru ce ați făcut pe Euribor, Libor și în ceea ce privește ancheta cu privire la formarea prețului țițeiului. V-am scris după ce IOSCO ne-a oferit un raport în care se spunea că există suspiciune de manipulare. Denunțători au venit la biroul meu și uh, denunțătorul a venit la biroul meu și mi-a spus că după ce a fost publică, publicată informația și-a pierdut locul de muncă, sunt miliarde de dolari implicați aici cu produse uh, derivate și nu numai. Inițial, întrebarea mea era următoarea. Dacă se face dovada manipulării, există sancțiuni și amenzi. Asta e un element al problemei. Uh, dar mă îngrijorează mai tare și în paranteză în fiind spus, salut legea uh, pri, uh, aplicării în privat, ce se întâmplă cu cazurile retrospective, cazuri care sunt încheiate? Eu am putut să cer daune după ce Virgin și British Airways au uh, făcut aranjamente uh, la preț a fost un proces colectiv în Regatul Unit, pentru că legea ne permite asta și am câștigat. Ce faceți în cazul acesta? Oferiți compensații consumatorilor? Mai degrabă nu, pentru că e prea târziu, mai ales dacă nu există această uh, posibilitate de a acționa retrospectiv. În ce măsură puteți să îi somați pe cei care fac ancheta uh, să caute și niște posibilități de compensare, pentru că în legile naționale există așa ceva. Și există și alte posibilități uh, de a oferi compensații, pentru că la finele anchetei veți avea o cunoaștere aprofundată a structurilor și a practicilor care au uh, generat manipularea în aceste domenii. Într-adevăr, legislația de bază ține de consorțiul domnului Barnier, dar sper ca totuși să participați la consultări și Parlamentul vrea să se implice. Și aici vă întreb, cum putem să facem în așa fel încât pe viitor să evităm situația în care trebuie să vânăm manipulările, practicile necompetitive și neregulile. Mulțumesc! Mulțumesc. Nu cred că o nouă inițiativă la nivel legislativ european cu privire la compensațiile în domeniul privat pot deci nu, pot, nu cred că aceste noi legi pot fi aplicate retroactiv. Dar există legi în unele state membre care oferă această posibilitate uh, aceste legi există dinainte ca aceste manipulări să aibă loc. Și sigur că se poate face uz de legislația națională, dar nu e rolul meu acela de a dicta statelor membre cum să își uh, aplice regulile. Rezultatele anchetei. Da, Uh, rezultatele, pe măsură ce ancheta progresează, vor fi prezentate. Sunt rezultate publice, dar suntem într-o etapă incipientă, departe de final. După cum ați spus, uh, mai degrabă Michel Barnier e cel direct responsabil cu privire la ce plafoane trebuie stabilite și uh, cum trebuie să se întâmple uh, lucrurile în, la nivel uh, judiciar. Mi-amintesc prea bine că a existat un task force organizat de dumneavoastră la Parlament și că am discutat exact acest subiect. Serviciul meu va urmări îndeaproape această activitate legislativă și va contribui. Contribuția noastră însă e una limitată, pentru că din anchetă știm deja că aceste informații trebuie să rămână confidențiale, dar cele care sunt de natură publică vă vor sta la dispoziție și sper să putem produce un act normativ bun, pentru că avem nevoie de acesta. Am început cu sectorul financiar, acum suntem la sectorul energetic și va trebui să fim foarte atenți și la sectorul materiilor prime. Președinta, da, cred și eu că trebuie să introducem uh, materiile prime. Uh, acum, în numele PP, Pablo are cuvântul. Aha. Panic. I will use this one. O să utilizez celălalt microfon. Yes, eh, comisario, espero que he llegado que... Mulțumesc, domnule comisar. Mă preocupă următorul lucru. Da, știu că merită atenția noastră și cazul Asesuna, dar uh, acum să revenim la subiectul zilei. Trei întrebări. Există criterii de selecție pentru acordarea contractelor de construcție navală. Um, am urmărit situația din Spania și știu că nu mai există neapărat probleme acum, dar mai există țări precum Olanda, unde există și acea componentă de selecție. Și din acest motiv uh, au apărut plângeri la Digi Competition. Se tot întrerupe microfonul orbitorului. Ne-ați putea spune dacă există și dosare adiacente a cerurilor plângeri? Și apoi, uh, ce se întâmplă cu cartelurile? Există în 2006 niște, există niște linii directoare din 2006. Nu vi se pare că ar fi mai eficient ca în locul liniilor directoare să avem un regulament? Parlamentul, în raportul său anual de concurență, a subliniat această nevoie. Apoi, sancțiunile aplicate cartelurilor Activitățile IMM-urilor se confruntă acum, au devenit problematice din cauza specificităților. E vorba de monoproducție la nivelul micilor întreprinderi. Cum apare această situație descrisă în liniile directoare? Nu ar fi mai bine să o descrim exhaustiv acolo decât să avem o abordare caz după caz? Mulțumesc! Mulțumesc, nu neapărat pentru procesul verbal al reuniunii, dar vreau să vă spun că orice relație economică între Bilbao și Asesuna nu ține de uh, resortul meu. Și acum, în ceea ce privește uh, acel sistem al uh, listelor de impozite, în multe state membre, pentru sectorul maritim există linii directoare. Și, da, există elemente specifice care au fost declarate compatibile cu acest uh, sistem. De exemplu, taxa pe tonaj sau uh, caracteristicile contribuțiilor la sistemul de asigurare socială pentru lucrătorii uh, de pe vase. Există multe sisteme care pot fi compatibile și, după cum bine ați subliniat, am adoptat o decizie prin care declaram compatibil sistemul spaniol. Ne referim însă nu doar la sectorul maritim. E un sistem utilizat la scară largă, fără a fi selectiv. Am analizat situația și din alte state și am deschis formal anchete în cazul unor sisteme Și după cum bine ați subliniat, am primit într-adevăr o plângere din partea Spaniei cu privire la sistemul olandez, pe care îl analizăm îndeaproape acum, dar fără a avea o decizie finală. E o evoluție recentă, nu am decis încă dacă să deschidem anchetă sau nu. E un proces în lucru. Și apoi, sancțiuni în cazurile antitrust și de cartel. Da, știu că Parlamentul a solicitat Comisiei numirea de criterii într-un regulament pentru sancțiuni, penalități și altele. Parlamentul a solicitat un act normativ, dar eu cred că e mai logic să avem un principiu al economiei procedurale. Deci unde ne descurcăm și fără o legislație nouă, să uh, nu ne complicăm. E mult mai ușor să adaptezi liniile directoare ale comisiei, desigur în măsura în care e posibil din punct de vedere juridic. Curtea de la Luxemburg deja a emis sentințe și decizii prin care susține de fapt faptul că uh, Uh, avem dreptate utilizând și adaptând liniile directoare. Ultima întrebare se referea la IMM-uri și la companiile de monoproducție. Există o decizie cu privire la poziția cartelurilor, se ține cont de situația acestor întreprinderi în momentul în care se stabilește uh, suma uh, sancțiunii. Mulțumesc. Acum, în numele SND, Marlene, să știți că Marlene e uh, cea care înlocuiește pe uh, Edward Cicluna la prezidiu, pentru că acesta e ministrul de finanțe acum în Malta. Ea e noul vicepreședinte. Commissioner. Mulțumesc. Domnule comisar, în ianuarie acestui an ați cerut o legislație prin anticiparea structurării companiilor și a structurilor de management. Știți cât de important este acest lucru pentru legislația în materie de concurență. Și întrebarea mea atunci e simplă. De ce Comisia n-a făcut nimic în acest sens? De... Anticiparea restructurării managementului companiilor s-a votat pe 15 ianuarie a acestui an. Cred că nu ține de răspunderea mea. Poate e o chestiune de piață internă, spune domnul comisar. Representing here the College of Commissioners. So... Yes, but... Înțeleg că reprezentați Colegiul Comisarilor, știți ceva? Reprezint, dar nu înseamnă că am răspunsul la toate întrebările, cu tot respectul, nu, nu pot să răspund. Pot să, eventual să trimit mai departe întrebarea către colegul Michel Barnier la fel cum a făcut și cu întrebarea domnului Gozez, n-am put, nu pot să răspund la absolut toate chestiunile uh, cu care se confruntă în fiecare zi comisia. Sunt, sunt mii de, de, de dosare. Având în vedere această importanța acestei legislații și modul în care a fost votată, am să-i transmit domnului Michel Barnier uh, întrebarea dumneavoastră. Or solicit his private views, but in public he probably can't. Eh, sau îți putea să puneți o întrebare cu titlu privat, pentru că în public probabil nu poate să răspundă. Și o ultimă întrebare, Oli Schmidt, din partea ALDE, care a așteptat cu răbdare să-i vină rândul. Mulțumesc foarte mult! Domnule comisar, știu că sunteți un om înțelept, așa că probabil o să aveți un răspuns oricum și la întrebarea anterioară. Însă, revenind la chestiunea prețurilor energiei, concluziile după ultimul Consiliu Iată că s-au întreprins o, măsuri, o serie de măsuri ad hoc, la care ați participat și dumneavoastră ieri. Am auzit că BMW construiește o fabrică în Statele Unite pentru că prețul la energie în Germania e de șase ori mai mare decât în, în Statele Unite. Și acolo, în America, s-a avut loc această revoluție a fracking-ului, extrag gaz din șisturi, în Europa n-am făcut nimic. Nu credeți că e timpul să avem un plan comun de măsuri pentru aceste noi măsuri în domeniul energiei, pentru că iată ne pierdem avantajul competițional, avantajul concurențial. Asta ar fi prima întrebare. În al doilea rând, din auzite știu că la comisie se discută o serie de măsuri pentru industria oțelului m-ați putea asigura pe mine, nu mai pot spune pe noi că am rămas cam singur, dar m-ați putea asigura că aceste măsuri, aceste planuri pentru industria oțelului din Europa vor respecta normele politicii de concurență din Europa. Mulțumesc foarte mult, domnule Schmidt. Ceea ce privește sectorul energetic, am citit cu mare interes concluziile Consiliului European pentru Energie, pentru că, după cum spuneam în alocuțiunea mea inițială, din punct de vedere concurențial, pe plan antitrust și în materie de ajutor de stat și chiar în materie de carteluri, dacă ne uităm la ultimele inspecții, în fiecare zi, practic, ne confruntăm cu chestiuni legate de domeniul energiei. Este un, un domeniu esențial pentru întreaga noastră economie. Este foarte important ca regulile concurenței libere și normele în vigoare să fie respectate așa cum trebuie. Gazul de șist și revoluția reprezentată de acest gaz de șist ne confruntă cu o provocare majoră. M-am bucurat atunci când am citit concluziile menționate anterior care spun că ne reafirmăm hotărârea de a merge spre o piață unică a energiei chiar de anul viitor. În același timp, sunt obișnuit cu astfel de texte. Și am mai văzut acolo în text ceva. E nevoie să sporim gradul de interconectare. Nu se poate vorbi de o piață unică a energiei fără piețe interconectate la nivelul Europei, pe gaz, pe electricitate. Și când mă uit la alte componentele acțiunii colective în Uniunea Europeană, următorul cadru financiar multianual, de exemplu, Connecting Europe, resursele care ar putea fi alocate în mecanismul Connecting Europe, pentru aceste interconectări pe piața energiei, mă uit acolo, văd că nu e destul. Deci trebuie să găsim un mod de a finanța aceste investiții uriașe de care nevoie și de a decide pe plan politic cum putem adopta deciziile care să ducă la o interconectare reală pe piața internă pentru electricitate și pentru gaz. vorbeam de mecanismul de sprijin pentru energiile, energiile regenerabile. Dacă nu promovăm aceste interconectări într-o zi, va fi nevoie să reducem semnificativ sprijinul pentru energiile regenerabile, pentru că electricitatea regenerabilă nu poate fi stocată. S-ar pierde energie care nu poate fi folosită în țara unde este generată și nu poate fi transformată și transmisă mai departe ca energie electrică utilizabilă în alte țări. Și pot continua cu alte exemple. Însă, concluzia este următoarea. Combinarea surselor nuclear, nenuclear, regenerabile, neregenerabile, subvenții pentru combustibil fosil și așa mai departe, multe chestiuni care se leagă de demersul în materie de ajutor de stat sau măsuri antitrust. Toate aceste perspective trebuie să fie integrate într-una singură. Dacă nu, pe de parte gaz de șist, gaz natural pe alta, apoi avantajul concurențial al țărilor în curs de dezvoltare și așa mai departe. Vorbim de competitivitate, 20% industrializare în Europa pe 2020, totul să fie cu 20, 20, 20, 20, dar în 20 de ani nu o să fim competitivi în raport cu alte părți ale lumii. Dacă noi nu suntem serioși aici, mai ales în acest domeniu, nu e singurul domeniu, dar e un domeniu esențial, cel puțin din punctul de vedere, punctul meu de vedere, în fiecare zi, în fiecare zi analizez consecințele uh, absenței acestei direcții și acestei strategii unice pe sectorul energiei. Din propunerile văzute până acum, propunerea pregătită de colegul meu Taliani, împreună cu reprezentația sectorului și cu statele membre, la strategia pe oțel, în prezent nicăieri nu se menționează nimic ce ar putea fi văzut ca o portiță de scăpare de la regulile politicii de concurență. Însă, însă, însă, și am să mă opresc aici. Domnule președinte, Werner Langen a dorit să reintervine. Trebuie să, fi, să fiți tare drăguți cu mine dacă vreți cuvântul. Vă rog, domnule comisar, să răspundeți și la a treia întrebare. Um, banda largă în mediul rural și subvențiile publice în ceea ce privește uh, infrastructura uh, broadband. Mă interesează care este evoluția, care este starea lucrurilor și dacă mai avem timp și dacă am posibilitatea, v-aș întreba în ce măsură, uh, cum analizați dumneavoastră problema uh, întreprinderilor consumatoare de energie dintr-o perspectivă concurențială. I, I Am avut impresia că am răspuns la prima întrebare cu broadband-ul. Pot să repet răspunsul? Repet răspunsul, nicio problemă. Am adoptat noile în directoare pentru broadband, pentru internet în modă largă, în decembrie trecut. Să vedem cum se pot folosi fonduri publice pentru dezvoltarea rețelelor de internet în bandă largă. dacă în nou regulament de capacitare pe care îl discutăm mâine în Consiliu, ei sprijină poziția mea, și anume aceea de a extinde posibilitatea de a favoriza investițiile în acest tip de infrastructură, acesta se va putea integra în regulamentul general privind excepțiile pe care îl adoptăm pe 2013-2014, viitor apropiat. Însă ca acesta să fie inclus în regulamentul Comisiei, am nevoie de autorizarea Consiliului. Așa funcționează. Industriile, consum ridicat de energie, o chestiune foarte importantă în Germania, dar nu numai. Avem un mecanism pregătit în Germania în 2009, era un mecanism de compensare a anumitor sectoare pentru emisiile de dioxid de carbon care pot spori costurile suportate de aceste industrii cu consum ridicat de energie. Noi n-am mai investigat cazul pentru că am trecut la pregătirea noilor directo- linii directoare privind mecanismul de comercializare a cotelor de emisie anul trecut a început, cred că am ajuns la un acord echilibrat pentru că aproape toată lumea a fost mulțumită cu noile linii directoare privind comercializarea cotelor de emisie. Am deschis o investigație în Germania pentru chestiunea costurilor suportate de firmele care recurgeau la serviciile unui operator de rețea, se spunea că acestea de fapt erau finanțate de alți utilizatori și costurile erau transferate mai departe către consumatori în realitate și nu am declanșat o investigație câteva luni în urmă. Și încă nu știm dacă vom declanșa sau nu o investigație, probabil o să o facem cu o, o investigație în cazul celălalt mecanism german pe energiile regenerabile. E acela, aceeași procedură în ultimă instanță. Industriile cu consum ridicat de energie nu plătesc suprataxe sau plătesc foarte puțin și sunt finanțate practic de toți ceilalți utilizatori care contribuie la suprataxe și, în ultima instanță, consumatorii plătesc. În acest caz, n-am deschis investigația în același timp cu investigarea operatorilor de rețele, pentru că autoritățile germane în acest caz ne-au spus că plăgăteau o nouă legislație și le-am spus, bine să vedem noua legislație și după aceea o să decidem în funcție de noul regim. Nu o să ne mai uităm doar la ce s-a făcut în trecut. Va trebui în viitor să decidem ce facem. Am fost la Berlin nu de mult, am discutat cu vicecancelarul și cu ministrul mediului și le-am spus uh, în iunie sau când o fi, o să primim informații noi privind nou regim sau va trebui să declanșăm investigația fără să mai așteptăm, pornind de la datele anterioare. Întrebarea privind la oțel, da, i-am, răspuns cu acel însă la sfârșit. Mulțumim foarte mult! Merită totdeauna să stai până la sfârșit. Aș dori să reamintesc tuturor că ședința din această după masă începe la 3 și jumătate, nu aici, ci în ASP 5G3, audiere în legătură cu FATCA pentru cei care doresc să participe. Vă mulțumesc!